on Îmi pare rău pentru această întârziere. Am avut mai multe întâlniri în legătură cu politica externă, finanțarea acesteia și instrumentul de dezvoltare. Bun, începem cu un sfert de oră mai târziu. Sfertul acadism, uh, academică, audiție publică, autoritarism și îngustarea spațiului dedicat libertății de exprimare, libertatea presei și a apărătorilor drepturilor omului, cu trei cazuri clare studii de caz China, Egipt și Rusia. Nu am uh, ales aceste țări din, din întâmplare și nu sunt, din păcate, singurele cazuri în care observăm uh, această diminuare a libertății de exprimare și a libertății presei. La uh, ședința coordonatorilor, totuși, ne-am concentrat, am hotărât să ne concentrăm pe aceste trei țări, situații aparte, ajatar, și am invitat experți care să ne eh, spună ce și cum. Pentru a câștiga timp, nu vă mai vorbi eu acum, vă dau cuvântul imediat dumneavoastră. În primul rând, Clemania Letsosi Vule, dacă am pronunțat bine, raportor special al ONU privind dreptul eh, de adunare pașnic și dreptul de asociere. Vă dau cuvântul imediat și aveți 12 minute. Vă mulțumesc! Stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mă invitați uh, pentru a vorbi despre autoritarism și îngustarea spațiului societății civile, ca și raportor al ONU pentru dreptul de adunare și asociere pașnice, încă din 2018, avem un mandat pentru a studia și raporta uh, la Consiliul Drepturilor Omului situația cu aceste drepturi peste tot în lume. Una dintre sarcinile mele ca și raportor este aceea de a examina cu atenție și a monitoriza uh, mediul uh, în care evoluează societatea civilă. Acesta este tot mai mult restrictiv și ostil. Profit de această ocazie pentru a împărtăși cu dumneavoastră modul în care oamenii pe teren și comunitățile lor uh, experimentează sau înțeleg uh, acest, uh, acest fenomen. Stimați membrii Parlamentului, dreptul la libertatea de asociere și adunare sunt esențiale pentru drepturile omului, dezvoltare și pace. Sunt cruciale pentru democrație, vitale pentru oamenii care doresc să se întâlnească în uh, dorința lor comună de a ajunge la anumite obiective și este un instrument care permite celor de la marginea societății, dizidenților, oprimaților, să transforme lumea în jurul lor și să uh, își promoveze drepturile și să își promoveze viziunea lor asupra viitorului. De când am fost numit, am văzut modul și puterea societății civile care poate să ducă la o, un progres al societății noastre democratice. Sunt exemple, cum ar fi Armenia, Tunisia și așa mai departe, unde aceste drepturi uh, sunt folosite pentru progres social. Din păcate, în Sudan, din potrivă, uh, exercitarea acestor drepturi este foarte limitată. Mai sunt și alte mișcări, uh, cum ar fi greva privind climatul, condusă de mulți tineri și copii din lume din păcate, și tocmai pentru că avem aceste atacuri asupra societății civile, dreptul la asociere și adunare sunt uh, supuse atacurilor. Asistăm la uh, reducerea unor libertăți civice, fără precedent de la sfârșitul celui de-al doilea, celui de-al doilea război mondial, um, o uh, intimidare a societății civile, a protestatarilor și așa mai departe am văzut modul în care tactici noi și mai vechi de represiune și control sunt folosite tot mai mult și tot mai sofisticat. Există violență asupra uh, protestatarilor prin intermediul uh, încetării legăturii internet și așa mai departe. Și asta pentru a uh, masca anumite atrocități. Autoritarismul și uh, discursul împotriva drepturilor se intensifică în multe țări din lume. Aceste organizații sunt uh, supuse atacurilor. Stimați membrii ai Parlamentului European, în primul meu raport către cea de-a 38-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului, am identificat principalele evoluții în acest domeniu, având în vedere comunicările și informa- informațiile pe care noi le-am primit la uh, entitatea noastră de la crearea ei. Vreau să vă atrag atenția asupra trei evoluții principale care mi se par uh, cât se poate de pertinente față de tematica de față. În primul rând, folosirea legislației pentru a elimina dreptul de adunare și asociere pașnice. Represiunea, care sub formă de legislație este un nou instrument al noului autoritarism cu o fațadă de legalitate. Foarte multe guverne autoritare din lume uh, amenință existența însăși a libertății uh, și a societății civile. Legi care împiedică adunarea, asocierea și așa mai departe. De pildă, săptămâna trecută în Guatemala, legislație care reduce accesul la finanțare pentru ONG-uri, mai ales ONG-urile Eh, finanțată din exterior. Legislație care amenință societatea civilă, liderii săi, cu, eh, îi amenință pe aceștia cu eh, urmăriri penale. De asemenea, vedem că există alte obstacole în cauza în, în calea adunării și asocierii, interdicții, restricții geografice și așa mai departe. Apoi, criminalizarea protestelor pașnice și folosirea fără discriminare, dar și excesivă a forței, care a devenit un uh, curent periculos în țările democratice și autoritare, dar mai ales în ultimele dintre ele. Adunarea și protestele sunt uh, echivalate cu amenințări la adresa siguranței naționale. Statele, uh, autoritățile statale răspund cu violență și cu legislația uh, penală foarte uh, strictă. Am văzut în, lumii, în jurul lumii o serie întreagă de ucideri și de răniri, detenție și tortură pentru cei care nu uh, respectă cele spuse de guvern. Dorința statului, statului de a avea un dialog cu acești protestatari a scăzut de-a lungul timpului. În sfârșit, restricționări ale exercitării libertății de adunare și uh, asociere online, um, care vedem că uh, modelează viitorul public, uh, spațiului public. Vedem tot mai multe interdicții de acces la conținut online și la platforme, inclusiv um, rețele de socializare, impunerea unor pedepse și sancțiuni foarte Uh, grele pentru cei care uh, publică așa numitele fake news uh, și așa mai departe. Există apoi instrumente de supraveghere digitală foarte sofisticată care sunt folosite împotriva societății civile și a ziariștilor. Fără niciun fel de tragere la răspundere, am văzut modul în care aceste instrumente pot să ducă chiar la uciderea brutală a participanților. Deseori se interzice accesul la internet și campaniile de dezinformare uh, nu mai uh, sunt folosite pentru a uh, produce tăcere în rândul comunităților. Recent am văzut că comunitatea internațională a încercat să contracareze aceste tendințe. Crearea mandatului special pentru libertăți pe care le prezint este Uh, practic rezultatul unei recomandări care uh, la rândul său a dus la crearea unei serii de recomandări, de comunicări către state și așa mai departe, precum și rapoarte tematice. Mulțumesc Uniunii Europene pentru sprijinul pe care l-a dat mandatului nostru în ultimii ani. Ne găsim însă în toiul unei lupte globale pentru viitorul uh, planetei, pentru viitorul democrației și a legalității. În vremuri ca sunt cele de acum, momentul în care adunarea, asociarea sunt atât de necesare ca oamenii să poată să vină, să se întâlnească și să își uh, promoveze drepturile, aceste lucruri sunt foarte importante. Ce este de făcut? Este important astăzi să sprijinim aceste organizații asociații civile împotriva acestor uh, limitări, eforturi uh, făcute pentru a permite capacitarea acestor organizații. De asemenea, să se permită organizației uh, societății civile să poată să contracareze o serie de amenințări legale. Acestea sunt, până la urmă, cele care pot, uh, într-adevăr, să schimbe ceva la fața locului. Apoi, să se creeze o punte între mișcările sociale și uh, actorii tradiționali din uh, domeniul drepturilor omului. Este important ca această punte să existe astfel încât uh, cei din mișcările sociale să se simtă protejați și să aibă asistență juridică și de altfel, în momentul în care apare represiunea, și să aibă și capacitatea să poată să-și exprime cerințele și exigențele în materie de drepturile omului. Ehm, de asemenea, este important pentru noi să ehm, apărăm ehm, sistemul internațional de drepturile omului sub în atacuri. Există discursuri care încearcă să știrbească legitimitatea acestor instrumente și mecanisme. E important de asemenea să legăm drepturile omului de strategiile de dezvoltare și programele aferente. Să ne concentrăm pe promovarea dialogului cu toți actorii cooperarea cu tot, uh, toate părțile interesate. E importantă pentru găsirea unei soluții um, pentru probleme locale, dar și globale. Iată o agendă cât se poate de ambițioasă, care îi sunt pe deplin consacrat, însă pentru a reuși avem nevoie și de angajamentul uh, guvernelor democratice. Avem nevoie ca Uniunea Europeană să își impună leadership-ul ca lider global în ce privește drepturile omului. Trebuie și avem nevoie de Uniunea Europeană care să facă bloc în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului și, mai important, trebuie ca Uniunea Europeană să sprijine societatea civilă care se află sub asediu pretutindeni în lume. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că cel mai bine ar fi să da, vă dau cuvântul imediat. Știu că trebuie să plecați mai devreme. Dacă dumneavoastră, colegi, deci colegi, aveți întrebări directe către vorbitorul nostru de la prima prezentare, vă rog, dacă nu, Isabel. În primul rând, aș dori să uh, salut pe invitatul nostru și spun uh, că împărtășesc pe deplin ce ne-a spus în legătură cu importanța societății civile. și importanța rolului Uniunii Europene ca și actor global de promovare, deci pe plan internațional, a drepturilor omului. De asemenea, împărtășesc temerile exprimate, faptul că societatea civilă este tot mai uh, incriminată, represiunea sporește, represiunea la care sunt supuse mișcările din rândul societății, care se vede că se ridică și protestează în diverse țări din lume și faptul că se profită de anumite situații, de pildă. Anumite situații care apoi dau apă la moară celor care doresc să înnăbușe mișcările civile. Se întâmplă asta în multe țări și în multe țări se folosește și se instrumentalizează terorismul și frica pentru a promova uh, represiunea, pentru a o alimenta. Uh, democrațiile noastre liberale se găsesc uh, uh, într-un moment de criză, iar regimurile autoritare sunt tot mai prezente. Și poate chiar în anumite părți ale lumii unde nu credeam asta posibil, dar totuși s-a întâmplat. Democrația, drepturile omului reprezintă astăzi o țintă pentru aceste încercări pe de altă parte, sunt niște cuceriri pe care trebuie să le promovăm și le apărăm zi de zi. S-a vorbit despre importanța drepturilor omului, despre faptul că lupta aceasta nu trebuie să fie uh, abandonată. Dar cum poate Uniunea Europeană, după părerea dumneavoastră, să facă astfel încât să joace un rol mai uh, pronunțat în apărarea și promovarea drepturilor omului? Uh, vă mulțumesc! Vreau și eu să vă adresez o întrebare. Ați vorbit despre rolul Europei ca și motor al uh, apărării drepturilor fundamentale și ale drepturilor uh, omului. Există de astăzi o criză a multilateralismului. Foarte mulți observatori sunt îngrijorați, de pildă, din pricina faptului că abordarea multilaterală în comerț uh, pare să fie supusă unor atacuri, mult mai puțin sunt îngrijorați de aceeași tendință, dar în cadrul drepturilor omului, mai ales la ONU. Ce înseamnă asta? Oare că ONU este astăzi o instituție care suscită mai puțină încredere, mai multe suspiciuni? Nu cumva? Sunt țări care, deși sunt la ONU, nu mai cred în această, în această galaxie a ONU, și ce face ONU astăzi față de acele țări care astăzi uh, uh, au o abordare de relativism cultural în raport cu chestiunea drepturilor omului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste două întrebări care, practic, surprind uh, unul dintre elementele principale din prezentarea mea. Așa cum am spus la început, vreau să repet că este important ca astăzi, având în vedere această evoluție internațională și această repunere sub setul întrebării a valorilor noastre care au dominat lumea de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, e important ca acel, tocmai acele țări care și-au uh, bazat democrația pe aceste valori să fie exact aceleași țări care astăzi se află în fruntea eforturilor de a combate și de a frâna aceste tendințe pernicioase. Astăzi avem senzația cumva că sistemul internațional este supus unor critici, ba chiar pus sub semnul întrebării sau poate chiar denunțat de către unii. El face obiectul unor campanii pentru a, a dispărea pur și simplu. Însă știm foarte bine cu toții că acest sistem internațional a fost pus în, sau a luat ființă după multe, multe sacrificii. Cu toții suntem de acord că acest sistem trebuie să capete în eficiență, eficacitate însă țările care doresc uh, dispariția lui au uh, poate niște obiective ascunse. Știm asta. Ei doresc să atace și să delegitimeze acest uh, sistem. Ca raportor special, eu nu pronunț numai propriile mele recomandări pentru a consolida sistemul. Eu am convinția personală că trebuie ca acest sistem să fie ameliorat, îmbunătățit și eficientizat. Astăzi, acest sistem, la el nu putem să renunțăm. El ne-a permis să facem niște progrese, care să înseamnă că normele astăzi, normele internaționale, sunt îmbrățișate de foarte multe țări din lume. Iar acele țări uh, care doresc uh, dispariția acestui sistem au obiective ascunse, dar printre acestea acela de a uh, face ca acest uh, sistem să dispară, sistemul actual. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se afle în frunte acestor eforturi și să spună că nu uh, persoanele, libertatea de exprimare, libertatea de asociere și adunare trebuie să se găsească în centrul atenției și eforturilor noastre pe plan național și internațional. Ce poate să facă Uniunea Europeană? Așa cum am mai spus, este regretabil faptul că din ce în ce mai mult vocea Uniunii Europene ca voce unică nu se mai face auzită. E din ce în ce mai greu ca Uniunea Europeană să ia poziție pe aceste dosare. De ce? Poate știți mai bine ca mine, însă a venit totuși un moment astăzi să ne punem întrebarea, pentru că tot sistemul este amenințat, primejduit, toată democrația și valorile în care credem sunt primejduite. Este important ca, anumite ță- ca ță- toate țările să lasă deoparte interese înguste și să se adune pentru a vorbi într-un singur glas uh, și pentru a face ceva, pentru a respinge aceste tendințe de uh, represiune și Uh, pentru a-i contracara pe cei care doresc să, să distrugă democrația noastră și spațiul nostru civic, de care ne bucurăm astăzi. Mulțumesc foarte mult! Acum o uh, să dăm cuvântul uh, celor care ne vor spune mai multe despre acele studii de caz. Le avem printre noi pe doctorul Jean Gilang, care este fondator și președinte al inițiativei cetățenești în China. și Sarah Brooks. Apoi, însă, John Lee Young este o persoană care a participat și la mișcările de la Tiananmen. Este uh, Fun este uh, cel care a fondat o serie de organizații importante și a publicat o serie de uh, cărți importante în acest domeniu. A primit uh, și mai multe premii internaționale, printre care Uh, Harvard Alumni Achievement Award și UN Watch Human Rights Award. Uh, domnule John Young, aveți cuvântul. Mă auziți? Da. Aveți cuvântul. Mm, cam 10 minute. Doamna președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru invitația de a participa la această audiere foarte de mare actualitate este de actualitate pentru că epidemia eh, de coronavirus a ajutat la revelarea multor defecte din sistemul de guvernanță al regimului totalitar al lui eh, Xi Jinping. Este un context special pentru această audiere. Eh, gestionarea defectuoasă de partea Uh, guvernului Partidului Comunist Chinez are impact uh, asupra întregii societăți și este o consecință a uh, politicii totalitare a lui Xi Jinping. Tot ceea ce nu a funcționat în această criză nu a funcționat din cauza leadership-ului Partidului Comunist, care um, a mai fost expus odată unei crize similare în uh, epidemia SARS. Totuși, uh, Xi Jinping, față de uh, momentul 2003, a pus mâna pe toate pârghile partidului, inclusiv pe armată și poliție. Partidul și-a arogat autoritatea asupra politicilor economice, care până acum au fost delegate organelor de stat în 1980. În cadrul partidului, liderul și se poartă ca și când ar fi responsabil personal de tot și de toate. Uh, controlul al lui, lui și asupra armatei pentru liberarea poporului este și mai mare decât controlul asupra Partidului Comunist și asupra guvernului. Xi Jinping este preocupat să își adune în jurul său doar elemente loiale lui și partidului membrii de partid, în genere, sunt uh, avertizați uh, să refuze orice discuții neadecvate în legătură cu politicile centrate, centrale. Sunt avertizmente care nu vin doar să consolideze autoritatea lui și și să alineze partidul în spatele lui, dar vin de asemenea și să uh, limiteze, să combată din fașă orice putere alternativă a unor oficiali regional sau de la nivel interimar. Și atunci uh, constatăm că și s-a mișcat înspre stânga uh, spectrului politic, a instituit uh, frica în rândul intelectualilor, jurnaliștilor și oamenilor de afaceri se întorcându-se într-o însteroare de stil maoist și intenționează să controleze orice, toate aspectele vieții oamenilor. La cel de-al 19-lea congres, uh, care a demarat practic al doilea mandat al lui Xi Jinping și a rostit un uh, veritabil, uh, un, un foarte bine cunoscut citat din Mao Zedong – partidul, guvernul, armata, civilii, academicienii, estul, vestul, sudul, nordul și centrul, toate sunt conduse de partid. Deci, pe lângă puterea politică absolută, el vrea să se asigure că statul va monopoliza în continuare și principale sectoare economice. Sub liderul și aparatul Partidului Comunist uh, a devenit și mai eficient și mai totalitar. Censura, care a fost uh, fragmentată înainte vreme pe diferite agenții, care au permis, uh, fapt care a permis uh, unor jurnaliști și blogări să exploateze unele vicii de procedură, nu mai există în această formă. Cenzura este consolidată și centralizată. O administrație a sferei cibernetice este condusă de un mic grup prezidat de Xi, și astfel și încearcă să lupte pentru câștigarea opiniei publice, cum o numește. Peste 30 de mii de companii în domeniul securității în China au peste 1,6 milioane de angajați. Aceste companii de securitate sunt conduse de Huawei, Zhejiang Dahua și Hikvision ele se întrec în a perfecta și a exporta până la urmă sistemul chinez de supraveghere în masă. Produsele lor, cum sunt camerele Hikvision, sunt uh, vândute uh, pe scară largă în Uniunea Europeană. Alibaba și Tencent folosesc uh, accesul liber la piața europeană pentru a accesa capital și tehnologie pe care apoi o dezvoltă pentru produsele lor proprii de supraveghere. Partidul Comunist Chinez a cheltuit sume enorme pentru un sistem de supraveghere care este acum în măsură să controleze întreaga populație. Ca și partidul din Oceana lui Orwell, rațiunea actualelor demersuri este să elimine din fașă orice riscuri care ar putea să destabilizeze securitatea regimului. În frazeologia Partidului Comunist, sigur că uh, sistemul de supraveghere este uh, intenționat a îmbunătăți uh, securitatea socială. Fără îndoială, China a devenit cea mai mare superputere în supraveghere digitală, de când uh, și a uh, preluat uh, puterea și acum își întinde tentaculele în toată lumea. Marele obiectiv de reînnerire a Chinei și uh, face ca uh, foarte multe din drepturile politice ale chinezilor și ale chinezilor din Hong Kong să fie încălcate. Continuă și uh, reprimarea minorităților tibetană și uigură musulmană. Toate aceste lucruri se întâmplă în paralel cu uh, afirmarea opiniei conform cărea liberalismul uh, occidental uh, este de fapt în decădere nu putem uh, ține împreună lumea și de aceea lumea se uită în jurul, înspre China pentru a, a impune o uh, ideologie alternativă. Iată ce, care este discursul uh, politic. Această strategie a făcut ca um, uh, noi să participăm la crearea unor reguli de, și reforme de guvernanță globală uh, creând un sistem de timp One World, Two Systems, o lume, două sisteme, și atunci, în o, o, o lume în care există un sistem dual de competiție între democrațiile liberale și sistemele alternative. Partidul Poporului Popular Chinez a arătat că pe viitor China va Uh, guverna lumea și va conduce întreaga lume spre viitor în baza legilor noi. Marea strategie a Partidului Comunist uh, pare să evite confruntarea directă cu Statele Unite și de aceea consideră că Uniunea Europeană este cea de-a doua lume care ar putea să formeze împreună cu China un front comun împotriva Statelor Unite. Asta era strategia lui Mao. Deci, Uniunea Europeană reprezintă practic un teatru de operațiuni al sferei de influență chineze care vrea să are aspirații la dominanță globală. Problema este că partidul folosește tehnici deceptive, își folosește puterea financiară și aparatul de propagandă adaptându-se aparent uh, regulilor occidentale ale jocului pentru a câștiga jocul. Cine pretinde să, fa- să fie iubitoare de pace, să fie una, un, o putere autoritară benevolentă, benignă și încearcă astfel să-și extindă influența politică și economică în Uniunea Europeană în special țintește înspre Europa Centrală, pentru că Partidul Comunist consideră că această parte a Uniunii Europene este o verigă slabă în care democrația încă nu s-a instaurat uh, solid. Și aici China speră să obțină și mai mult. China vrea să se folosească de Uniunea Uh, de Uniunea Europeană pentru a uh, institui dominanța renminbi a uh, valutei chinezești împotriva dolarului american. Exportul tehnologiei 5G ieftine a Huawei este un alt, altă încercare de a controla Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta pentru lumea întreagă? China este într-o fază de ofensivă și vrea prin creștere economică să uh, și prin inițiativ ca și The Belt și Road Initiative să dezvolte infrastructuri pentru a-și uh, impune viziunea uh, asupra unui viitor global unit. China își dorește o comunitate și un destin comun cu toată umanitatea. Iată care este retorica care animă toate documentele oficiale și discursurile oficialilor chinezi. În ciuda acestei uh, ambiții de guvernanță globală, epidemia din Wuhan uh, arată că acest sistem nu funcționează. Virusul uh, practic a zdruncinat din temelii ambițiile totalitare de control al lui Xi Jinping. Doamnă președinte, în 6 decembrie 2012, cu ceva mai puțin, mai mult de șapte ani, am Uh, luat cuvântul la uh, o audiere publică a, a subcomisiei dumneavoastră. În prezentarea mea de atunci am prezis că probabil nu vor apărea modificări substanțiale în uh, stilul de guvernanță al regimului chinez, dar cu siguranță că în următorii 5 până la 10 ani vor apărea mari modificări. Probabil atunci v-am surprins pe mulți dintre dumneavoastră. Eu mi-am bazat predicția pe o analiză care a fost de asemenea prezentată în aceeași, cu același prilej. În principiu, e nevoie de patru factori care să fie prezenți în același timp pentru ca să, o tranziție spre democrație să înceapă într-o țară autoritară sau autocrată. Mai întâi, trebuie să existe o o disatisfacție profundă a, persoan- a populației. Doi, trebuie să existe un leadership împărțit Trei, există, trebuie să existe o poziție democratică viabilă <coughs> și tre- patru, trebuie să existe sprijin internațional de afară. Știu că o criză ar urma să intervină mai devreme sau mai târziu, fie o criză naturală sau o criză antropogenă, cum, dar știți cum e, ca și Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză are nevoie de un moment Cernobâl. Timpul nu-mi permite să elaborez asupra acestor factori și să analizez în ce măsură acești factori se regăsesc în epidemia, situația epidemică de acum. Însă, vreau ca, în legătură cu factorul sprijin internațional, să subliniez că Uniunea Europeană ar trebui să uh, își dezvolte un plan bazat pe modul în care China s-a raportat în la această uh, criză epidemică pentru a-și uh, replanifica relația de lungă durată cu China viitorului. Trebuie să ne asigurăm că viețile pierdute în această epidemie și sacrificiile multor chinezi, multor eroi chinezi, nu vor fi uh, fost uh, degeaba. De asemenea, mai am câteva recomandări pe care, uh, specifice pentru Uniunea Europeană pe care mi le rezerv pentru sesiunea uh, de întrebări și răspunsuri. Mulțumim, domnule Jean Liang. Eh, dăm, dăm cuvântul și doamnei Sara Brooks, care va lua cuvântul tot pe tema Chinei, după care urmează membrii. Deci, după prezentarea dumneavoastră și până vom avea întrebările, mai avem încă o prezentare. Are cuvântul doamna Brooks. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc membrilor subcomisiei pentru invitație. International Service for Human Rights este o un ONG internațional independent care în ultimii 35 de ani a susținut apărătorii drepturilor omului și a încercat să se asigure că eh, societatea civilă, prin organizațiile Națiunilor Unite, poate genera un viitor mai bun. Când aceste ONG-uri Uh, lucrează într-un mediu uh, care e protectiv, atunci uh, pot avea o contribuție benefică asupra societății și comunității în care funcționează și chiar dincolo de hotarele acestea există uh, posibilitatea pentru aceste ONG-uri de a multiplica uh, impactul uh, acțiunilor organizațiilor Națiunilor Unite. Sistemul Națiunilor Unite în continuare este cheia schimbării în multe uh, locuri. Uh, apărătorii drepturile omului din Corea de Sud în, până în America Centrală, Africa și așa mai departe, își pot exprima uh, opiniile și pot ajunge cu opiniile lor uh, la Națiunile Unite. Contextul autoritar este însă eh, eh, diferit aici, când practic uh, opoziția nu are pârghile legale pentru a solicita reforme, când uh, Curțile nu pot garanta un uh, uh, echilibru al puterilor, deci uh, există la nivel național în multe țări puține pârghe de care se pot folosi organizațiile sferei civile. Tocmai de aceea este important abordarea multilaterală și multilateralistă. Există uh, guverne care prin uh, încearcă să reinterpreteze niște norme, uh, procedează la intimidare instituțională, uh, limitând drepturile de coparticipare și codecizie. Una din, unul uh, din uh, cele mai îngrijorătoare trenduri este uh, limitarea sferei civile și participarea acesteia la Națiunile Unite. La Comisia Națiunilor Unite pentru ONG-uri, China a încercat să cenzureze limbajul utilizat de ONG-uri, inclusiv în cazul Indiei. Dar India are un proces similar, pentru că acționează împotriva propriilor sale organizații civile. Danish and, uh, International Dalit uh, Solidarity Network a, a um, uh, încercat uh, în mod repetat uh, să depună niște solicitări care au fost respinse de India. Um, guvernul chinez a fost uh, solicitat să, uh, să răspundă unor criterii și exigențe de transparență și responsabilitate și accesibilitate a documentelor. Uh, partea chineză a respins această solicitare. Pe lângă limitarea participării ONG-urilor civile, um, nu doar din partea țărilor asupra care concentrăm noi azi, în, uh, am aflat că între 2013 și 2018 China a fost printre cele, țările care au încălcat cel mai grav uh, drepturile omului, drepturile fundamentale, prin intimidări, prin uh, uh arestări, prin uh, violări ale libertății de ex- expresie. La același lucru s-a întâmplat și în Egipt. Uh, doar pentru că, doar pentru că au participat la anumite evenimente, unii uh, indivizi uh, sunt susceptibili la fi încarcerați uh, pentru mulți ani. Din păcate, Națiunile Unite nu au informații foarte clare în legătură cu violările drepturilor omului în multe țări. Cel puțin nu sunt cifre uh, reale. Este afectată și independența sistemului Națiunilor Unite dacă puteți vorbi ceva mai rar, vă rugăm și noi. Mulțumim. Sigur că statele care încearcă să limiteze sfera civilă internă încearcă să limiteze și influența externă din organizațiile multilaterale. În 2018, ambasadorul chinez a rostit un uh, discurs în care a arătat că este de neacceptat uh, influența extern, uh, externă, precum și a înaltului comisar pentru drepturile omului. Sigur că există frustrări de toate părțile, pentru că China și Rusia au torpedat deja de mult Uh, instituția înaltului comisar și și-au, s-au folosit de pârghile deținute în uh, Consiliul de Securitate pentru a își impune interesele. În mai multe, mai multe cazuri, a, China a exprimat a, uh, niște amenințări implicite, nu neapărat explicite, la adresa unor ONG-uri. China și Rusia a, propun în mod repetat uh, reduceri la bugetele pentru menținerea păcii, la bugetele pentru uh, sfera civilă și uh, solicită verificări și răsverificări la anumite activități, între care și activitățile de sprijinire a ONG-urilor de la Geneva. Viitorul unor acțiuni în Siria, în Myanmar, Uh, priorități majore la nivelul Națiunilor uh, Unite pentru mai multă responsabilizare a liderilor și regimului de acolo, s-au lovit de um, oponenți, opoziția Chinei, Rusiei, Burundiu și Iranului, um, care se împotrivesc. Ei bine, în lumina acestor uh, rezistențe foarte mari, Uniunea, Națiunile Unite sunt acuzate de atitudine rezervată și chiar de autocenzură Trebuie să recunoaștem însă recun- eh, contextul în care operează aceste instituții. Asemenea, statelor membre eh, și Națiunile Unite se pot exprima mai bine când sunt susținute. Reinterpretarea unor concepte consensuale de drepturile omului eh, trebuie sancționată. Programul de acțiune și declarația din Viena, un document din 1993, arată că toate drepturile uh, umane sunt intangibile și indivizibile. În 2013-2015, guvernul rus a prezentat un document propriu privind valorile tradiționale și protejarea familiei la Consiliul de Securitate. Formal, în principiu, era un text acceptabil, dar, nu, dar uh, implicit era un text orientat în, împotriva comunităților LGBTI, uh, uh, instituia un regim în care nu exista egalitate de gen și așa mai departe. Este așadar un efort uh, foarte clar care uh, arată poziția guvernului respectiv și altor guverne vis-a-vis -vis de anumite preocupări în domeniul, materi- în domeniul drepturilor omului. Inițiativele, evident, au eșuat, dar există eforturi susținute și din alte părți. Uh, China, în următoarea sesiune plenară, vrea să propună un document Uh, în care să arate cât, uh, cât de bine ar putea uh, fi, cât de mult ar putea câștiga statele, nu indivizii, de pe urma unei cooperări bilaterale și multilaterale și cum ar trebui reechilibrată activitatea Consiliului de Securitate. Da? Practic slăbind mandatul de monitorizare pe care îl are. Deci, practic, statele care subminează drepturile omului uh, încearcă pe de o parte să uh, submineze și legitimitatea Națiunilor Unite uh, și să instituie valori suplimentare ale valori proprii. Uniunea Europeană ar face bine de aceea de a face ca sistemul din 1945 instituit să fie păstrat în continuare pentru ca sistemul de valori al Națiunilor Unite să poată prevala. Aș vrea să închei spunând că nu este vorba doar de menținerea unui sistem de dragul de a-l menține, sistemul drepturilor omului instituit de Națiunile Unite este practic cel mai important instrument pentru care putem influența sau modula uh, atitudinile anumitor guverne vis-a-vis -vis de uh, individ, vis-a-vis -vis de grupuri de populație mai mari. Mulțumesc. So I'll give the floor to the members. So Isabel... Dau cuvântul membrilor. Isabel uh, Vislan. Un tout grand merci et mm, monsieur Mulțumesc foarte mult. Uh, îmi pare rău că nu am reușit să vă ascult uh, de la bun început. Uh, îmi pare rău, nu puteam să fiu prezent încă de la bun început. În orice caz, vreau să mulțumesc celorlalți intervenienți pentru tot ceea ce am ascultat și sunt deosebit de sensibilă, dar cred că în general se știe acest lucru, sensibilă față de ceea ce ați evocat și anume ca oamenii să-și poată exprima punctul de vedere și libertatea de exprimare este probabil unul dintre, una dintre cele mai mari probleme când uh, ne uităm ce s-a întâmplat în cadrul coronavirus. Eu cred că până la urmă libertatea de exprimare, dacă ar fi fost uh, respectată, am fi fost într-o altă situație. Gândiți-vă la consecințele pe care le poate avea lipsa acestei libertăți de exprimare. Împreună, ambii, cei doi oratori pe care v-am ascultat, ne-ați promis că la întrebări-răspunsuri o să ne dați și recomandări. Așa că v-aș ruga tare mult, aș vrea să vă ascult din nou, să știu exact da, la intervențiile dumneavoastră, la final, ultima intervenție, ultima frază era că veți propune, veți face câteva propuneri pentru acțiuni și atitudini ce ar trebui să le avem, așa că chiar mă interesează, aș vrea să știu exact în mod concret cum formulați acest lucru. Ați subliniat multe din dificultățile pe care le întâlnim în cadrul Națiunilor Unite, dar spuneți în același timp că e un, totuși o instanță care oferă multe posibilități și mi-e greu să găsesc echilibrul potrivit. M-ar interesa să știu ce aveți dumneavoastră de spus despre ce putem face noi uh, la acel nivel uh, Națiunii Unite, dar și la nivelul la care ne aflăm noi, și anume Parlamentul European. Ce alte posibilități de acțiune întrevedeți? În orice caz, vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul noastră și munca depusă. Mulțumesc, Isabel Santos, din partea grupului socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să mă adresez domnului Ian Lee. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și pe mine mă îngrijorează acest control de tip Big Brother, uh, care știm că se va intensifica din ce în ce mai mult. E un sistem care e din ce în ce mai mult uh, utilizat pentru a reduce spațiul public de opinii și păreri. Și mai ales atunci când vine vorba de minorități, uh, uh, cum ar fi tibetanii, cum ar fi musulmanii. De asemenea, este utilizat pentru a reprima activiștii din societatea civilă și asociațiile activiste, care, iată, sunt astăzi foarte amenințați, foarte supravegheați prin aceste mecanisme. Și e foarte simplu să ai acces la acestea în toate țările, iar regimele dictatoriale au uh, mare ușurință pentru a avea acces la aceste sisteme. Deci ar trebui să extindem capacitățile dumneavoastră. Este impresionant felul în care China își extinde aceste puteri și aceste prerogative, dar mai ales pe cale economică. Uh, de fapt, utilizează cunoștințele învățate din sistemul capitalist și acum le, zin, le, le, le instrumentalizează pentru a se impune din ce în ce mai mult uh, și pentru a se impune în fața apărătorilor libertăților fundamentale. Apoi, S-a spus că Națiunile Unite în continuare sunt un forum deosebit de important și sunt absolut de acord cu asta. Așa e, într-adevăr. Împărtășesc părerea dumneavoastră, dar mai sunt multe organizații ale societății civile care se plâng de faptul că e din ce în ce mai greu să ai acces și să obții statutul de observator la Națiunile Unite, care să poată participa în numele a Națiunilor Unite. Poate ne puteți spune ceva despre acest subiect. Și v-aș întreba ce poate face Uniunea Europeană în cadrul multilateralismului pentru a ajuta aceste organizații ale societății civile în așa fel încât să aibă acces la forul uh, Națiunilor Unite și să aibă un cuvânt de spus, pentru că democrațiile nu pot să fie puternice dacă nu au și niște societăți civile puternice, dacă nu există mișcări populare care să fie consolidate și care să aibă un cuvânt de spus cuvânt care să fie auzit în diferite forumuri, nu numai forumuri naționale, ci și internaționale, precum Națiunile Unite, ca să-și poată exprima îngrijorările. Da, Heidi, doamna Hautela. Da, mulțumesc foarte mult. E adevărat că au fost formulate câteva sugestii foarte utile de doamna Brox și anume că e nevoie de mai mult sprijin pentru societatea civilă în cadrul Națiunilor Unite, pentru că deja de ceva vreme a devenit destul de evident faptul că există o pletoră de convenții internaționale pe drepturile omului și că acestea acum sunt în pericol uh, din cauza autorităților chineze. Așa că vă mulțumim pentru o explicație referitoare la pașii concreți pe care China i-a întreprins în această direcție. Aș dori să știu din partea dumneavoastră care ar fi sugestia dumneavoastră pentru următorul summit uh, UE-China? Întrevedeți vreun fel de curaj, așa, din partea UE? pentru a nu vorbi atât de mult de acest parteneriat mai degrabă strategic, ci pentru a spune clar și răspicat uh, uh, omologilor uh, chinezi problema aceasta sistemică ce se adâncește din ce în ce și mai mult. Și cum uh, întrevedeți rolul uh, acelui drum al mătăsii, Belt and Road, uh, prevăzut de China? Și dacă nu mă șer, domnul Ian chiar spunea că, de fapt, China consideră că există niște oportunități în țările din Europa Centrală și de Est și pare să fie destul de evident de ceva vreme că poziția UE față de China deocamdată e una destul de despinată. Avem un grup de 16-17 state membre care, din punct de vedere economic, sunt foarte legate de China Gândiți-vă la portul uh, Pireu din Grecia, care deja a fost cumpărat de, gre- de chinezi. Și apoi, domnul Yang, ne-ați promis să intrați în recomandări de mai în detaliu în momentul în care vom ajunge la această parte a dezbatere. Puteți eventual să prezentați mai în detaliu părerea dumneavoastră cum ar trebui să reacționeze Uniunea Europeană la evenimentele recente pe care tocmai le-ați descris. Și, după părerea dumneavoastră, acel moment Cernobil pe care l-ați menționat sosește sau nu? Sau care ar putea să fie consecințele? Dumneavoastră spuneați că ați prezis acum 10 ani sau poate chiar și mai mult, de mai multă vreme, că nu vor fi schimbări majore deja atunci. Dar acum deocamdată, ce părere aveți? Ce se va întâmpla în următorii 2-3 ani și poate chiar pe o perioadă mai îndelungată, 5 până la 10 ani? Cam care ar fi prevederile dumneavoastră? Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul invitatului nostru din China, Aș avea și eu o întrebare de formulat, pentru că dacă ne gândim la strategia UE-China care a avut loc în 2019, îmi pun întrebarea care sunt de fapt obiectivele care au fost urmărite de Comisia Europeană. Primul se pare, citez, ca pe baza unor interese și principii în mod clar definite, Uniunea Europeană să-și aprofundeze legăturile cu China în așa fel încât să promovăm interese comune la nivel mondial. Mă întreb, în fond, care sunt aceste interese comune între UE și China astăzi la nivel mondial, având în vedere uh, mărturiile ce ne-au fost prezentate despre felul în care China este acum organizată în intern în materie de drepturi. Dar nu numai, ci și în mod mai general, felul în care este organizată societatea astăzi în China. Da, e adevărat. Am reușit să subliniem faptul că China va lucra în cadrul acordurilor de la Paris, va participa la cele eforturi. Dar mă întreb sincer, despre ce e vorba? Oare China chiar într-adevăr dorește să adopte standarde europene, să lucreze pe ele în diferite domenii, indiferent că e vorba de comerț, de climă, de drepturi ale omului? Sau obiectivul Chinei e să schimbe, de fapt, standardele mondiale, în așa fel încât Europa să accepte standardele chinezești indirect? care este sinceritatea legăturilor care există astăzi între China și Uniunea Europeană. Vă pun întrebarea celor trei, pentru că toți trei participați la nivel chinez, direct sau indirect, prin intermediul Națiunilor Unite la aceste dezbateri. Vedeți care sunt pozițiile unora și altora în acest domeniu și cu siguranță veți fi în măsură să ne informați mai în detaliu despre obiectivele sincere care astăzi sunt avansate de guvernul chinez în relațiile sale cu Uniunea Europeană. Am să dau direct cuvântul invitatului nostru chinez, domnul Yang, după care doamna Brooks și domnul Volo. John Lee, Yang, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru aceste întrebări foarte importante. Sunt atât de numeroase, nici nu știu unde să încep. Dați-mi voie să încep cu ceea ce cred eu a fi poate lucrul cel mai important, mai important decât orice altceva. Și anume răspândirea epidemiei virusului. În principiu, acest lucru este ascuns. Este ascuns până când se ajunge la o situație de criză. O criză economică, de sănătate, publică, de mediu și mai rău. Uh, o situație de scandal, corupție, umilire la nivel internațional și atunci în astfel de circunstanțe sosește acel faimos moment Cernobâl și cred că ce se întâmplă acum, coronavirus în China, este un astfel de moment. E un fel de metaforă. Gândiți-vă la dezastrul din uh, Cernobâl, în momentul în care acesta a avut loc. Iată acum, uh, în 1986, iată acum o, o nouă metaforă. Asta se întâmplă cu coronavirus în China. E în continuare Vreau să utilizez cadrul analitic pe care l-am folosit acum câțiva ani, în momentul în care am făcut uh, prezentarea la audierea uh, pe acest subiect. Unul din factorii pe care le examinez este să văd nivelul de satisfacție în rândul oamenilor. Regimul acesta a persecutat disidenți, minorități, pe oricine, uh, atât de mulți la număr. Dar asta nu face decât să arate slăbiciunile acestui regim, ceea ce a intensificat nemulțumirea oamenilor și nemulțumirea a devenit furie față de sistem mai ales după ce avertizorul de integritate, dr. Victor Lorer, a a tras atenția asupra situației. S-a cerut dreptul de liberă exprimare, pentru dreptul de a te exprima, pentru atât de mulți intelectuali care deocamdată până, până nu de mult au păstrat liniștea și acum se exprimă. Deci observăm că există această nemulțumire față de guvern dar asta nu face decât să se intensifice, iar solicitarea de schimbare, de asemenea, și ea se acutizează. Acum eu cred că un alt factor foarte important este să vedem dacă elanul acesta ne poate ajuta să creăm o adevărată opoziție viabilă. Sunt mulți intelectuali și lideri activiști care discută unii cu alții, văd asta, văd oportunități de a crea un fel de opoziție cu toții la oaltă, uh, opoziție față de partid. Și acum ajung la un alt factor și anume leadership-ul. Leadership-ul în, în interiorul re, regimului. După epidemie, Jinping pentru prima dată a permis altcuiva să conducă uh, lucrările unui grup foarte răstrâns de decidenți. Și a mers și s-a deplasat în teritoriul unde uh, fusese epidemia, după care aproape a dispărut din de la televizor și din mass media, chiar atunci când uh, uh, șefii ai partidului, Comitetul Central aveau întâlniri, făceau anunțuri, în fond el nu, fuse, nu apărea. Nu apărea nici în grupul uh, acela restrâns pe care îl conducea, ceea ce înseamnă că nu mai este în măsură să fie comandant uh, al uh, armatei. Unii oficiali chiar au spus oamenilor că e vorba de o responsabilitate a liderilor care nu le-au permis să spună oamenilor uh, care era realitatea, care era situația reală. Și acum câteva zile doar într-o revistă se vorbea despre discursul lui Xi la întâlnirea la nivel înalt pe care au avut-o cu ocazia izbucnirii epidemiei în 7 ianuarie 2020. Deci putem spune că există oarecare un oarecare decalaj de două săptămâni între momentul în care a izbucnit epidemia și în care s-a comunicat public apariția acestei epidemii. Acum, întrebarea este de ce acest articol a fost publicat chiar acum? Mă uit uh, la toate aceste semne și toți acești factori, nu vreau să intru în detaliu, dar putem spune că există așa niște fisurări la nivel de leadership. Iar uh, din comunicările mele cu cei care sunt în Comitetul Central, uh, se aflu că se fac eforturi din partea multor oficiali pentru a avea legături cu intelectuali și pentru a obține și sprijin internațional. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să vină cu un plan de urgență. Pentru că acum e momentul potrivit de a ajuta China de a depăși dificultățile. Și în acest efort de susținere e o ocazie potrivită pentru a cere libertatea de exprimare. Asta aș recomanda eu ca și răspuns la această epidemie din China. Ar mai fi și multe alte recomandări pe care aș putea să le formulez. Acum nu știu dacă o să am timp să le parcurg pe toate, dar pot să le transmit eventual ulterior, dacă mai sunt și alte întrebări. Poate că ar fi bine să ia cuvântul acum doamna Brooks. S-au pus multe întrebări pe care aș putea să le grupez în trei. În primul rând, provocările la geoparticipare și apoi de ce vedem că multe organizații și mulți, uh, multe, mulți reprezentanți ai societății civile încearcă în continuare să se angajeze pe lângă ONU și apoi ce se poate face pentru a proteja în continuare sistemul nostru multilateral instituțional în care uh, cadru au înflorit uh, drepturile omului și așa mai departe. Eu sunt optimistă în continuare, poate mai mult decât se obișnuiește. Am putut uh, să colaborăm cu o serie de organizații din lume care văd că ONU nu este soluția miracol, dar este totuși parte a soluției uh, globale. Uh, aceste organizații pe plan național scriu editoriale folosesc rețelele de socializare, alertează guvernele lor pentru a găsi soluții. Nu e simplu, acest uh, mediu nu este unul simplu uh, în care să te miști. Uh, mă gândesc la Columbia, mă gândesc la țări cum este Coasta de Fildeș, dar totuși organizațiile acestea sunt vectori de schimbare. Important este să înceapă de undeva, să aibă un acces, cel puțin inițial. Este clar că în acest sens uh, Comisia pentru ONG-uri de la New York uh, mai mult uh, este un gardian decât o entitate care să permită și să atragă ONG-urile să vorbească. ONG-urile se tot străduiesc, iar cei de la Comisia pentru ONG-uri de la New York fac și eforturi, dar nu sunt suficiente. Trebuie mai multe făcute ceea ce privește statutul de membru pentru aceste ONG-uri și pentru a nu cădea pradă tacticilor pe care le-am uh, descris. Apoi, uh, angajament principial uh, pe lângă organizațiile ONU. Și asta pentru a monitoriza convențiile internaționale, menținerea consensului și alte eforturi pentru a consolida sistemul și cadrul ceva important pentru credibilitate și pentru ca să nu se permită detractorilor să fie cei care câștigă. Am avut niște concluzii anul trecut ale acestor, acestui Consiliu pentru Drepturile Omului al ONU în care se vorbește despre rolul acestor ONG-uri și e foarte clar că rolul lor în ce privește impunitatea uh, a fost menționat. Dar uh, mă gândesc la un caz cum este un dizident din uh, China, o femeie care a murit până la urmă în închisoare și nu a câștigat, n-a avut câștig de cauză, pur și simplu pentru că trimitea informații la ONU, ea a fost condamnată și n-a putut să mai fie eliberată e clar că există alte persoane care sunt în închisoare și care, tocmai pentru că transmit sau vor să transmită informații nu plătesc un preț mult prea uh, ridicat. Țări cum ar fi cele din Benelux uh, și Germania uh, sunt cele care, uh, în mod constant, alertează pe lângă Consiliul pentru Drepturile Omului de la ONU. Trebuie făcute însă mai multe, astfel încât societatea civilă să uh, nu poate să fie atacată. În ce privește interesele comune, cred că este o mare provocare. Doamnă președinte, mă refer la interesele comune UE-China, uh, organizații uh, reprezentative din uh, domeniul drepturilor omului au spus de-a lungul timpului și în ultimii 10 ani și-au atras atenția că au așteptări în legătură cu modul în care dialogul uh, UE-China uh, pe dreptul omului poate să schimbe situația. Dar nu așa s-a întâmplat. Dialogul acesta nu a reușit să schimbe conversația pe care o avem în ce privește drepturile omului la vârful uh, Partidului Comunist din China. Acum aș mai concentra pe două elemente, acel faimos 17 uh, plus 1. Mă refer la faptul că, de, de pildă, cum e, o țară cum este uh, Republica Cehă, ea a hotărât că nu va merge la această întâlnire a celor 17 plus 1, ca și statele baltice, pentru că au hotărât că nu vor fi instrumentalizate uh, și să trădeze astfel valorile europene și universale. Vedem ce se întâmplă când la ONU nu se ajunge la consens, tocmai pentru că anumite state membre nu îndrăznesc să vorbească. Nu e vorba numai de China, dar sunt situații în care China forțează lucrurile, așa cum s-a întâmplat ultima dată în 2017. N-am vorbit despre schimbările climatice și altele din întrebările dumneavoastră, dar mă opresc aici, nu înainte de a spune ce poate să facă uh, Uniunea Europeană pentru a uh, promova cadrul multilateral. Uniunea Europeană are posibilitatea de a promova o astfel de strategie împotriva guvernelor autoritare și pentru a potența acele inițiative care uh, să ajute sistemul multilateral. Uh, Uh, al uh, drepturilor omului care permite monitorizarea abuzurilor. Într-adevăr, o astfel de strategie poate fi uh, înființată cu angajamente clare pro-multilateral și pro-cadru instituțional actual. Și asta poate să ducă la schimbări pe teren. Statele membre Uniunea Europeană pot să fie astfel de gardieni, astfel de valori, prin angajament activ, mai cu seamă în chestiunile interne, mă refer la legitimitatea însăși a Uniunii Europene. Dacă ea o are în interiorul Uniunii Europene, o va avea cu siguranță și în uh, relațiile sale externe. În concluzie, concluziile Consiliului sunt clare. Pe scurt, Uniunea Europeană și statele membre ale UE trebuie să-și doiască un sistem mai puternic uh, al ONU cu o prevalență a universalității să se uh, prevină încălcările drepturilor omului pace, securitate și drepturile omului, acestea sunt uh, cei trei uh, piloni care trebuie în permanență uh, echilibrați. Dacă nu, ne putem trezi cu acoperișul distrus. Mulțumesc foarte mult, domnul Vule. Nu o să mă pronunț asupra celor trei țări evocate, nici asupra Chinei, de altfel, pentru că în munca noastră avem o obligație de rezervă față de uh, situația unor țări sau altele, altora. Am cerut să mă deplasez în China, încă nu am ajuns acolo. Când o voi face, voi putea să mă pronunț. În consecință de cauză, însă, astăzi vreau să spun că sistemul actual internațional este supus unor presiuni. Și cineva a spus asta mai devreme și merită subliniat. Sistemul uh, actual este în continuare de actualitate Dovada este că anumite state membre chiar se organizează pentru a face ca acest sistem să dispară. Asta înseamnă și este o dovadă că sistemul acesta este unul uh, centrat pe uh, nevoile victimelor și că el face ceva. Uniunea Europeană este o forță astăzi, deși, așa cum am spus mai devreme, uh, actualmente vocea Uniunii Europene parcă nu se mai face auzită pe o serie de tematici. Uh, deși suntem într-un moment critic, când mai mult ca oricând o astfel de voce uh, ar trebui să fie auzită, având în vedere valorile sale și așa mai departe. Aș spune că, în cadrul acestor presiuni exercitate asupra sistemului internațional, eu aș face o recomandare. Trebuie ca Uniunea Europeană să descurajeze statele membre să se asocieze la anumite rezoluții care, așa în aparență, Uh, par să consolideze sistemul, dar de fapt uh, ele nu fac decât să îl slăbească. Uniunea Europeană nu trebuie să permite statelor sale să se asocieze acestor inițiative. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să poată să facă astăzi niște coaliții cu țările din Sud. Astăzi, orice țară care își poate permite să distrugă sistemul internațional trebuie să, să știe că împotriva sa se ridică Uniunea Europeană, dar și țările din Sud. Um, Uniunea Europeană să spună țărilor din Sud că când e vorba de spațiu civic, uh, asta înseamnă o dezvoltare pentru toți uh, și pentru a construi o lume uh, mai bună pentru toți. Nu trebuie ca aceste țări din Sud să fie cumva lăsate de izbeliște sau să fie atrase în niște combinații foarte dăunătoare pentru sistemul internațional și să mergem chiar dincolo de nivelul țară sau stat. Uh, mă gândesc la ce face Parlamentul European astăzi. Să existe discuții pentru ca să se aprofundeze subiectul, să se înțeleagă că pe plan internațional există într-adevăr o problemă Sistemul nostru internațional este pe cale să se prăbușească dacă noi suntem în stare să îl protejăm. Și aici intervine și rolul Parlamentului, care să nu permită doar politicienilor să-și asume această, um, această discuție, ci să se meargă mai departe în rândul, în rândul comunităților, care au tot interesul să se simtă protejate. Mulțumesc foarte mult! Acum o să vorbim despre Rusia. Am să dau cuvântul lui Jusila Sila, cercetător principal la uh, Institutul uh, Finlandez pentru Relații Internaționale. Ne va vorbi despre Rusia, evoluții recente și propuneri de modificări ale Constituției și ale legislației în general. Jusi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, membrii ai comisiei, subcomisiei uh, DROA. O să vorbesc despre două aspecte ale evoluțiilor din Rusia. Pe de o parte, discursul de pe 15 octombrie al lui Putin uh, în fața Dumei. E vorba de pregătirea uh, pentru anul 2024, un an uh, important pentru că el va însemna sfârșitul mandatului lui uh, Putin. Și regimul își dorește să modifice Constituția pentru că vede că societatea civilă este tot mai uh, neliniștită. Iar guvernul, autoritățile doresc peste tot uh, să se impună, iar contestația, bineînțeles că dă bătăi de cap regimului deci pe 15 ianuarie, ianuarie uh, Putin a făcut un astfel de discurs în care a îndemnat la modificarea Constituției un pas înainte către autoritarism. Constituția uh, rusească este una foarte democratică și pro-occidentală, în linie cu obligațiile sale internaționale. Dar vedem astăzi alte tendințe în loc ca Constituția să fie aliniată, așa cum se întâmplă acum, cu obligațiile internaționale, în noua Constituție aceste obligații vor fi obli uh, bune numai dacă sunt compatibile cu dreptul rusesc național. Și asta va determina uh, atitudinea Rusiei față de anumite hotărâri ale curților europene. Se ajută uh, bineînțeles, consolidarea mesajului rusesc către restul lumii. Vrea să demonstreze Rusia Occidentului că uh, are un cuvânt de spus în ce privește onorarea obligațiilor de drept internațional. Nu este foarte clar uh, ce înseamnă acest uh, Uh, această evoluție, dacă este ceva uh, improvizat sau mai, o tendință mai de uh, fond. În 2012 a început al treilea mandat al lui Putin, atunci și regimul a devenit tot mai autoritar. Pe de altă parte, ne putem întreba pe bună dreptate dacă evenimentele din ianuarie 15 Um, și limitarea celor două mandate prezidențiale ar fi putut să se petreacă mai devreme. Actuala Constituție a reușit să aducă sau să mențină un echilibru al puterilor și separării puterilor bun, chiar excelent. Bineînțeles că libertățile civice au fost încălcate de către regimul uh, lui Putin, care a violat astfel spiritul Constituției. Însă, în Constituția actuală, marea problemă se leagă de prerogativele prezidențiale. Președintele este cel care garantează și definește libertățile civice și orientează toate celelalte instituții politice iar puterile prezidențiale actuale vor fi probabil împărțite, probabil nu între președinte și parlament, ci între președinte și un autoritate de stat care nu se știe ce nume va avea prin noul, noua Constituție. Probabil că va fi acest uh, Consiliu de Stat care astăzi este informal, iar Putin va prelua conducerea acestei noi entități probabil în 2024, cel mai târziu. Prerogativele actuale prezidențiale mm, garantează un exercițiu al puterii pur vertical. Având în vedere problemele cu implementarea noii Constituții pentru regin, mai sunt alte evoluții în paralel ale societății civile din Rusia care se tot mai nemulțumită în 2017 acel consens uh, de, de, pentru Crimea s-a identificat și a urmat uh, invaziei Crimeei, dar uh, asta apoi a fost imediat contracarat de nemulțumire și de lipsa legitimității regimului. Mulți cetățeni doresc uh, reforma, asta s-a văzut din sondajele reale 60% astăzi din ruși își uh, doresc și așteaptă de la guvern schimbări și reforme majore. Până acum, uh, guvernul a reușit uh, să promoveze ce își dorește Putin cu schimbarea Constituției, însă viteza lor și amploarea lor s-ar putea să uh, afecteze mult societatea civilă. Nu se știe ce uh, acțiuni vor mai fi întreprinse. În noua Constituție se consfințesc și alte principii, cum ar fi cele legate de pensii sau salariu minim. Asta pentru a contracara niște critici din ultimii ani. Pe de altă parte, cetățenii cer tot mai mult dreptate socială. Kremlinul încearcă să răspunde la acestea. Justificarea este că un sistem autoritar ar însemna că, da, cetățenii au tot mai multe cerințe, uh, dar ele nu mai sunt controlate de propaganda de stat uh, de la televizor. Propaganda antioccidentală este în floare, însă mulți ruși care se gândesc la valorile occidentale de libertate, de drepturile omului, a, a, proporția acestei populații a crescut de la 27 la 37%, la fel proporția celor care Ehm, sunt uh, orientați către valori antioccidentale, uh, această populație a scăzut numeric. Atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană ca uh, imagini au, au, uh, se prezintă mai bine în ochii rușilor, iar uh, imaginea Kremlinului se deteriorează. Asta este o mare problemă pentru regim și nu este surprinzător faptul că guvernul tot mai mult recurge la metode de coerciție autoritară pentru a uh, încerca să mențină vechile contracte sociale care astăzi nu mai funcționează. Însă Kremlinul își dorește foarte mult să fie o supraputere în exterior și mai puțin să păstreze controlul intern. Din ce în ce mai greu acest lucru este acceptabil. Nu va fi nu e posibil că guvernul, sau nu e probabil că guvernul să uh, renunțe la puteri sau uh, să înceteze presiunile asupra societății civile. Legislația împotriva agenților uh, străini, restricționarea internetului, restricționarea transferurilor de bani electronice, condițiile pentru organizarea de întâlniri publice și sancțiuni și pedepse împotriva reuniilor neautorizate, uh, precum și legea împotriva extremismului. Toate aceste lucruri s-au petrecut uh, și uh, asta au permis să contracareze evoluțiile autoritare, așa cum se întâmplă și în sistemul judiciar, unde există rezistență. Dar astăzi tot mai mulți procurori au puteri discreționare de anchetă și o fac după bunul plac. Violența exercitată de către autorități uh, și tortura în închisori uh, sunt absolut bine cunoscute și factuale. În Rusia se cunosc cazuri de tortură din ultimii ani și mediile critice au uh, relatat acest lucru deși este greu să o facă în condițiile actuale. Și totuși aceste uh, revelații s-ar putea să însemne că cetățenii să dorească să participe la anumite acțiuni împotriva guvernului. Din 2019 a apărut o nouă formă de solidaritate împotriva metodelor represive ale guvernului, guvernul cazului Golum, ziarist din 2019, E vorba de o persoană care a fost persecutată în mod uh, arbitrar. A fost uh, arestat de mai multe ori pentru că a protestat de mai multe ori în cursul anului 2019. Am văzut că chiar reprezentanții bisericilor, pe lângă avocați și așa mai departe, s-au aliniat uh, și au cerut ca aceste cazuri să fie retrase împotriva lui Gollum. Autoritățile n-au renunțat la acuzări, dar au redus uh, totuși, totuși uh, acuzațiile. Presiunea a fost suficient de mare asupra autoritățile. autorităților. În sfârșit, uh, Constituția, cu noua sa tendință autoritară, uh, înseamnă o lovitură pentru liberalii de modă mai veche din Rusia. S-au făcut multe petiții și cereri pentru ca și Constituția să garanteze libertățile civice. Astfel, Constituția din 1993 a fost un punct de referință deosebit pentru opoziție care chestion, punea sub semnul întrebări legitimitatea guvernului actual. Însă regimul Putin a putut Okay. We are going to give the floor to uh, Galina. O să-i dăm cuvântul doamnei Galina Arapova, directoarea unui uh, centru de apărare a libertății mass, mass media rus și să vedem dacă putem reface conexiunea pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri cu interlocutorul nostru. Doamna Galina Arapova. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a vă vorbi. A, ah, ați revenit, ați revenit. Se pare că a existat o problemă tehnică, spune vorbitorul. Oricum, eram pe cale să termin, așa că vă mulțumesc pentru întrebări. Voi rămâne în legătură. Da, nici internetul nu e stabil. Încă o dată, vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi pe marginea situației în Rusia. Vă voi uh, uh, oferi o vedere de ansamblu în legătură cu libertatea de exprimare și libertatea mass media, mass media în Rusia și voi, vă voi vorbi și despre modul, despre instrumentarul pe care guvernul uh, folosește pentru a controla mass media și libera exprimare respectiv ce amenințări comportă acest instrumentar. În ce privește libertatea de exprimare, aceasta a fost mult restrânsă în ultimii 10-15 ani. În această perioadă, Uh, Rusia a pus în vigoare peste 30 de legi uh, prin care instituie instrumente de control la îndemâna guvernului pentru a controla internetul, libertatea de informare, libertatea mass media și uh, care generează noi posibilități de supraveghere a comunicațiilor. a fost uh, limitate și uh, uh, utilizarea internetului, un instrument foarte important pentru a crește puterea guvernului pentru supraveghere. O lege de combatere a extremismului și terorismului, de pildă, servește ca paravan pentru măsuri de supraveghere care nu au nicio legătură cu aceste activități, activități și vizează limitarea uh, Uh, libere exprimări uh, de opinii în mod democratic. Uh, există și o legislație privind protecția datelor și una cu privire la gestionarea cazurilor de blasfemie similare. În 2012 au fost introduse foarte reguli restrictive cu privire la prezența online, protecția datelor, și așa mai departe, care au subminat foarte mult eh, jurnalismul de investigație în țară. Iar în ce privește eh, blocarea extrajudiciară a paginilor internet, eh, acest instrument legal a ajutat guvernul să blocheze proiecte de internet lipsa unei justiții independente și a normelor de drept a făcut uh, și mai uh, greu uh, să fie reclamarea, să, să fie reclamate încălcările de ale drepturilor omului, care oricum comportă um, un risc din ce în ce mai mare. Și de aceea practic au fost uh, subminate ultimele speranțe ale jurnaliștilor, blogărilor din Rusia să obțină un proces echitabil. Uh, este foarte mult restricționat accesul online al uh, jurnaliștilor. Într-un raport din 2019 a reporterilor fără frontiere, Rusia se află pe 100, locul 100 49 din 180 în ce privește libertatea mass media. Care sunt principalele noastre îngrijorări? Vă spuneam deja că uh, Rusia a dezincriminat defamarea, dar la doar șase luni după aceea, după intrarea în funcție a președintelui Putin, a pus înapoi în codul penal uh, defăimarea și uh, o incriminează din nou. Uh, sancțiunile sunt uh, pecuniare în primul rând, dar sunt atât de mari încât uh, sunt extrem de desuasive. Apoi, o altă chestiune importantă este folosirea abuzivă a legislației antiextremiste și um, instrumentul uh, juridic care, prin care se limitează um, exprimarea extremistă în mediul online. O mare parte a sentințelor, dar și a amenzilor penale au fost formulate pentru uh, extremismul online. Dar măsurile merg mult mai departe decât atât. Oamenii au fost arestați, au fost uh, condamnați, au fost forțați uh, Uh, să presteze muncă în folosul comunității și așa mai departe. Există o prevedere cu privire la blasfemie. Da? În cadrul acestei legislații anti-extremism, uh, clauza respectivă de antiblasfemie este folosită foarte frecvent uh, pentru a pune botniță celor care se exprimă critic la adresa Bisericii Ortodoxe Ruse, dar și pentru a reduce la tăcere niște blogger care folosesc anumite instrumente vizuale pentru a-și uh, exprima opinia. Uh, cel, în ultimii ani au fost cel puțin 17 arestări și condamnări uh, în baza acestui, acestei claze de blasfemie. Există și alte legi formulate foarte vag, dar care sunt folosite de autorități pentru a interzice anumite uh, publicații online, în special, evident, cele care critică uh, pe oficial. Deci uh, funcționarii de stat au acum un instrumentar foarte eficace pentru a îndepărta din sfera online orice voce critică. O altă chestiune menționată deja de doamna Brooks vizează comunicarea pe tema comunităților LGBTI. Rusia a introdus cu ceva timp uh, în urmă legea prin, o lege prin care se interzice propagandă pentru homosexualitate. Deci, practic, este incriminată orice opinie uh, exprimată în favoarea comunităților LGBTI. Deci, iată o altă pârghie a autorităților de a stigmatiza anumite categorii de persoane și de a limita libera circulație a informațiilor în domenii uh, precum uh, educație, sănătate. Apoi, statul uh, controlează foarte strâns toate organele de difuziune Uh, principalele canale de stat sunt fie uh, sunt deținute de stat, fie sunt uh, în mâna unor oligarhi apropiați structurilor de stat. Deci, practic, independența organelor mass media nu mai este dată. Există câteva posturi independente, cum ar fi Meduza, sau TV2 din Tomsk, în Siberia, însă aceste posturi uh, și-au pierdut uh, licența de uh, difuziune uh, uh, în analogă și practic nu continuă să difuzeze decât uh, conținuturi online. Da? Deci există foarte puține organe independente de presă. Uh, există noi elemente de legislație și într-un alt domeniu, și anume uh, în legislația care, uh, care guvernează deținerea de instituții mass media, deci organe de presă, cetățeni străini sau cetățeni cu dublă cetățenie rusă plus străină nu pot deține, nu pot înființa posturi de televiziune, ziare și așa mai departe. Asta limitează uh, uh libertatea și accesul la informație în Rusia. Cu sigur, Ranță, ați auzit uh, despre, uh, despre legea privind agenții străini. Uh, Uh, Rusia uh, practic încearcă să controleze activitatea ONG-urilor din uh, țară. Eu conduc singura organizație non-guvernamentală care oferă asistență juridică blogărilor și jurnaliștilor acuzați în justiție. Această lege practic a fost folosită în primul rând pentru utilizarea, pentru a limita activitățile luptătorilor pe, și activiștilor pentru drepturile omului uh, și pentru a limita uh, ONG-urile străine. Acum însă începe să fie folosită și pentru uh, limitarea sferei de influență a ONG-urilor care se exprimă pro pluralism și care critică regimul, mai ales în domeniul presei în 2015 au fost uh, trecute fără dezbatere publică o serie de amendamente și acum nu doar ONG-urile, ci inclusiv indivizii, deci orice persoană fizică poate fi etichetată um, uh, agenți, ca agent străin, indiferent de cetățenie, dacă are venituri din străinătate, deci primește un transfer din străinătate. Uh, deci um, această prevedere poate fi aplicată jurnaliștilor, bloggerilor, liber profesioniștilor, apărătorilor drepturilor omului și orice, oricărui expert care uh, își uh, exprimă poziția de expert sau oferă o expertiză într-o chestiune de uh, specialitate. Um, au fost um, uh, în februarie a uh, instituite și alte legi și legi de metodologii de punere în aplicare care uh, vor extinde posibilitatea uh, incriminării indivizilor și etichetărilor ca uh, agenți străini. Știm care este impactul încă de pe acum. Deci societatea se va autocenzura. Se pune de asemenea presiune mare asupra jurnalismului independent, va, va fi uh, practic uh, prevenită colaborarea cu mass media străină, cu, va fi limitată difuzarea conținuturilor online, iar uh, Voice of America, Vocea Americii și Radio Europa Liberă, care sunt considerate agenți străini, și alte proiecte tematice vor fi și mai mult restricționate în Rusia. Iată o încălcare clară a libertății de exprimare și libertății de informare în uh, Rusia pentru că implică și vizează pe toate, toată, toată lumea care are contacte uh, internaționale. În ce privește limitarea internetului și comunicarea online, aș vrea să evidențiez câteva riscuri majore pe care le înfruntăm în prezent datorită schimbării eh, legislației. Rusia a introdus posibilitatea de a bloca eh, publicații și site-uri web online fără niciun fel de control judiciar deci asta, practic, este o pârghie și un instrument în mâna guvernului de a bloca orice, în mod arbitrar, fără niciun fel de uh, riscuri de a fi acționat în judecată, de a răspunde în fața justiției. Există mai multe cazuri uh, în fața CEDO Uh, de pildă din partea canalului uh, Grani, care este de fapt un cotidian, o uh, organizație pe care o reprezint de fapt. Mm, știu, nu știu dacă știți că, de pildă, platforma LinkedIn a fost blocată în Rusia pentru că în, în temeiul um, în temeiul uh, legislației de protecție a datelor din uh, Rusia. LinkedIn se pare că ar fi furnizat guvernului uh, rus cât date personale ale deținătorilor de conturi. Facebook și Twitter au fost și ele amendate pentru faptul că nu se conformează legii de protecție a datelor din Rusia Săptămâna trecută, fiecare dintre aceste companii a fost amendată cu 60.000 de dolari, iar dacă nu uh, intră în legalitate, uh, uh, practic uh, pot fi reamendate oricând de acum încolo din nou. Uh, uh, Twitter nu este atât de important în Rusia, dar Facebook este o uh, platformă foarte frecvent uh, folosită în Rusia, mai ales în sfera civilă. Dacă Facebook ar urma să fie blocat, uh, atunci uh, ar fi mult îngreunat schimbul de informații din, în, în sfera civilă în Rusia. Pachetul iar, Iarvaia, denumit după un membru al Parlamentului care a inițiat această legislație, pachetul Iarovaia a fost Uh, justificat uh, cu uh, legislația de combaterea a extremismului și a terorismului și amendamentele la legislația în vigoare până atunci au permis ca interceptările să fie practic nelimitate, dar acum operatorii de comunicații, telecomunicații, inclusiv cei de telecomunicații mobile, sunt uh, um, uh, practic obligația să uh, înregistreze și să stocheze toate comunicările, toate convorbirile tuturor celor care comunică în Rusia. Deci nu vorbim doar despre cetățenii ruși. Deci conținuturile sunt, conțin, eh, sunt, eh, trebuie stocate timp de cel puțin 6 luni și metadata, datele eh, de utilizator, sunt controlate și deținute cel puțin 3 ani. Asta înseamnă că toate comunicațiile sunt înregistrate, se limitează dreptul la liberă comunicare, se drept, le limitează, se încalcă multe prevederi privind protecția datelor. Mai sunt trei legi care au fost adoptate anul trecut, foarte importante uh, pentru, și relevante pentru tema uh, pe care discutăm. Uh, legea privind fake news și dezinformare, legea privind uh, uh, nerespectarea uh, autorității și o a treia lege privind, uh, privind uh, exprimarea online. Deci nerespectarea autorității, această lege uh, permite blocarea tuturor conținuturilor care sunt considerate a uh, insulta autoritățile de stat, uh, funcționarii, Constituția sau orice uh, lege a statului. Deci, practic, oricine are o altă părere poate fi blocat. Această lege deja a fost folosită de, în 50 de spețe anul trecut. În mare majoritate uh, uh, au fost uh, reduși la tăcere indivizi care l-au criticat pe președintele Putin și acțiunile sale. În încheiere, dar nu în ultimul rând, aș vrea să arăt că uh, Jurnaliștii ruși sunt intimidați, sunt reținuți în timp ce relatează de la niște proteste, sunt acuzați de tot felul de crime și infracțiuni care nu neapărat sunt legate de domeniul lor de activitate, um, din care jurnaliștii înțeleg foarte rapid că ei sunt, uh, de fapt, că uh, ținta unor uh, acte de intimidare pentru ceea ce au scris. Uh, deci, uh, Ivan Golunov, de pildă, uh, l-am menționat deja, a fost acuzat că ar fi plasat niște droguri unui polițist și un alt jurnalist țintit care a stat deja un an și jumătate în detenție este Igor Rudnikov, Uh, redactor șef al unui ziar independent de la Kaliningrad, care uh, a stat 18 uh, luni, după cum spuneam, în închisoare și care a fost eliberat doar mulțumită activității avocaților noștri care l-au apărat. El a fost țintit pentru, vizat pentru exprimarea unor opinii critice în legătură cu o comisie de anchetă. În Dagestan, Abdul Munim Gajev încă este deținut. El este acuzat că ar finanța activități de terorism și unul din cazurile uh, cele mai uh, strigătoare la cer uh, este un caz îndreptat împotriva Svetlanei Prokopieva, jurnalist Psukov, deci jurnalist online, care a fost acuzată pentru eh, eh, a fi justificat eh, acte de terorism pentru faptul că s-a gândit doar, a reflectat doar la posibile cauze ale atacului terorist care a, a, a, a avut loc la una din clădirile FSB, adică a serviciilor secrete. Ea a, ehm, se așteaptă să rămână încarcerată timp de șapte ani. Toate uh, aceste cazuri demonstrează că trebuie să fim foarte atenți, nu doar uh, apărătorii drepturilor omului din Rusia, dar și întreaga comunitate la situația care uh, există astăzi în Rusia. Mai este și un alt uh, caz, ultimul caz pe care vi-l dau, cazul ATAC, un, uh, caz, un, un caz din Eh, Cecenia, eh, o jurnalistă eh, de la Nova Gazeta, care relata despre încălcările drepturilor omului în Cecenia. Ea și încă o altă jurnalistă au fost atacate din, în Cecenia. O a treia jurnalistă a primit amenințări cu moartea prin e-mail Um, caz în care vom solicita, de pildă, uh, guvernului să ancheteze cazul, dar știind, uh, cunoscând acest climat de impunitate în jurul uh, autorităților și practica de a da verdicte de neurmărire penală, um, va fi o investigație mai mult de formă. Cam atât mă opresc aici am și unele recomandări pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră în uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! The floor to Mr. Mulțumesc! Dăm cuvântul domnului Richard Czarnecki, președintele delegației pentru Rusia a Parlamentului European. Domnule Czarnecki, aveți uh, trei minute. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, dragi colegi ca și președinte al Delegației Parlamentare a Relațiilor cu China, sunt uh, încântat de această audiere deosebit de importantă. Dacă e să comparăm cu alte state, Federația Rusă de astăzi uh, nu mai respectă regulile jocului. Există un construct așa care ne face să credem că ar exista o separare a puterilor și ar trebui să ne bucurăm. Însă, Uh, se folosește ocazia alegerilor pentru a proiecta această imagine despre președinte și parlament. Dar realitatea demonstrează că în Rusia libertatea de exprimare și libertățile civice sunt exprimate doar în limitele permise de regim și că singura opoziție posibilă e, de fapt, o opoziție care nu reprezintă niciun fel de amenințare și de multe ori alegerile sunt pierdute de forțe uh, oponente, așa zis oponente, dar susținute de uh, Kremlin. Se diminuează importanța acestei probleme și sporirea crescând a violenței la nivel administrativ. Uh, de multe ori se dă vina pe ONG-uri străine sau au fost introduse legi în acest sens și sunt țintite nu doar organizații ale uh, societății civile, ci și alte organizații. Dar asta nu va îmbunătăți situația, cu atât mai mult cu cât legislația națională pare să fie mai importantă decât tratatele internaționale ratificate de Rusia. Apoi, situația din peninsula anexată Crimea, de asemenea, ne îngrijorează. Parlamentul European, în rezoluția sa despre Rusia, și-a exprimat îngrijorările. Ultima rezoluție, de altfel, datează doar de anul trecut. Și în lipsa întâlnirilor noastre cu, cu omologii ruși, Delegația noastră urmărește îndeaproape felul în care evoluează lucrurile în Rusia, cu speranța că vom fi în măsură cât mai curând cu posibil să restabilim dialogul parlamentar între Parlamentul European și Parlamentul Rusesc. Mulțumesc! I give the floor to the members. Isabel... Și acum dau cuvântul membrilor. Mai întâi Izabela, din partea EPPE. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc celor doi oratori pentru ceea ce ne-au prezentat în mod foarte detaliat și care, iată, ne permite acum să avem o imagine mai clară ce înseamnă, uh, care e situația în momentul în care cunoaștem toate aceste detalii. Vă mulțumesc pentru asta. Aș avea câteva întrebări. Cum uh, întrevedeți dumneavoastră uh, libertatea de exprimare pe care o apărați atât de puternic? avem impresia că Rusia joacă, are un rol deosebit în propagarea acelor fake news, a veștilor false. Și vă întreb care e părerea dumneavoastră? Cum este văzut acest lucru în Rusia? Asta ar fi un prim aspect. Un al doilea. Avem o serie întreagă de membri ai Parlamentului European și cred că sunt numeroși chiar, ce suntem îngrijorați Da, faptul că navigăm așa între diferite limbi, engleză, franceză, mi-am pierdut cuvintele. Îmi cer scuze. Deci, tentativele, asta căutam, cuvântul acesta îl căutam, de a rescrie istoria și care nouă ne pun probleme. Și mă întreb, oare doar noi vedem acest lucru astfel sau se vede asta și în Rusia? Și de altfel, dacă se vede, cum reacționează oamenii? Și în final, o ultimă întrebare. Cum vedeți dumneavoastră relațiile pe care Uniunea Europeană ar trebui să le aibă cu Rusia? Europa nu e întotdeauna foarte unită în această privință, pentru că avem poziții care sunt exprimate de diferitele state membre ale Uniunii Europene, poziții ce pot fi divergente și mă gândesc că Uniunea Europeană n-ar fi rău să aibă și o poziție comună și m-ar interesa să știu cum anume vedeți dumneavoastră această eventuală poziție comună. Mulțumesc. Bel Santos. Mulțumesc și acum Isabel Santos din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și după ce am ascultat toate aceste prezentări, Aș dori să fac câteva observații. Rusia dorește să controleze din ce în ce mai mult societatea și opinia publică, mass media, mediile de comunicare, jurnaliștii, reducând astfel din ce în ce mai mult libertatea de exprimare. Nu avem interpretarea limba engleză? <laughs> I'll start again, no problem, no problem. Nicio problemă, eu de la capăt. Da. Plecând de la aceste prezentări pe care le-am ascultat referitor la Rusia, observ că guvernul rusesc încearcă să controleze din ce în ce mai mult societatea rusească și încearcă să controleze cât mai mult mediile mass media, mediile de comunicare, opinia publică, activiștii, jurnaliștii, nu? cei care întotdeauna sunt un vehicol important în cizelarea opiniei publice. Și în momentul în care a fost făcută legea pentru agenții, împotriva agenților străini, am urmărit îndeaproape cazul și a fost destul de curios. E ca și cum ne întorceam pe vremurile Uniunii Sovietice. Și atunci când se vorbea despre agenții străini care erau considerați drept un pericol ce trebuie eliminat din societate. Iar acum, am impresia că acest lucru își lasă din nou amprenta asupra societății civile și asupra jurnaliștilor. Uh, aceștia sunt persecutați și pe noi asta trebuie să ne îngrijoreze uh, această tendință în general. Și observăm că e ceva destul de uh, preponderent în mare parte din regimurile autoritare. Se îngrădește libertatea de exprimare. Așa că asta mă duce cu gândul la analiza următoare. Să mă corectați dacă cumva mă înșel, dar de ce constat eu? Constat că nu e decât o reacție a puterii într-un moment în care se simte vulnerabil, adică într-un moment în care crede că pierde de fapt controlul. Ce părere aveți? Ce ați putea să-mi spuneți uh, referitor la această idee? și eventual să-mi spuneți și cum reacționează opinia publică rusească în ceea ce privește regimul uh, la putere. Iar doamna Rampova, dumneavoastră ne-ați vorbit în prezentarea dumneavoastră despre diferitele cazuri ale diferiți diferiților jurnaliști, comunicatori uh, la nivel social, oameni care sunt uh, reprimați foarte dur. Ne-ați vorbit despre activiști, activiști care uh, au de suferit de pe urma acestor reprezalii. Și mă gândesc la domnul Navalny, principalul oponent al lui Putin, care de asemenea uh, a, organizația sa a fost etichetată drept organizație străină, agent străin. Și e clar că și aceasta s-a confruntat cu represalii. Și de multe ori, Uh, aceste persoane sunt asimilate uh, drept teroriști și dacă sunt acuzați de terorism, de fapt e o formă mascată de urmărire și de persecutare a jurnaliștilor. Acum întrebarea mea este, aveți vreo propunere pentru Parlamentul European cum anume noi putem să intrăm în contact cu acești jurnaliști care acum se află într-un moment foarte dificil? Din partea verzilor, Heidi. Mulțumesc foarte mult, având în vedere că avem în continuare interlocutorul nostru chinez uh, pe ecran. Uh, bună ziua! Vreau să fac o observație și anume că observăm din nou că autocrații își uh, fac păcate în paste adică același, același fel de restricții pe internet, supraveghere în masă, se răspândesc de la o țară până la următoarea și așa mai departe. Deci trebuie să fim conștienți de asta. Așa că vă mulțumesc, doamna Rapova, pentru felul în care ne-ați explicat acest lucru. Aș avea câteva întrebări. Eu cred că anul trecut, în contextul alegerilor locale din septembrie, am văzut așa parcă niște mișcări încurajatoare de tip forțe democratice locale. Și eu cred că multe dintre acestea erau conectate la uh, acele mișcări care de fapt se mobilizează pentru mediu. Poate nu e bine cunoscut aici, dar astfel de mișcări există. Spre exemplu, deșeurile uh, care sunt transportate dinspre Moscova spre periferie. Și aș vrea să știu din partea dumneavoastră, uh, ambele doamne, există așa un fel de nouă generație a mișcărilor sociale care vine și contracarează, poate într-un mod diferit, dar contracarează un pic uh, regimul la putere. O a doua întrebare. Și colega mea, Wisler Lima, s-a referit la asta și anume rescrierea istoriei. Și pe noi ne îngrijorează pentru că suntem foarte aproape, suntem la frontiera cu Finlanda. Iuri Dimitriev, liderul uh, Asociației Locale Memorial, deci partea de memorie, memorialul, a fost uh, la închisoare de multă vreme și informațiile recente par să spune că va reveni în instanță, au revenit în instanță acum câteva zile, în februarie. Ne puteți spune ce se întâmplă cu acest caz și cum anume acesta este legat de rescrierea istoriei? Și în final, doamna Sara Povaș, vreau să vă mulțumesc că ați evocat-o pe Mila Șitna, pentru că eu cred că e într-adevăr un dosar remarcabil și într-adevăr autoritățile Uniunii Europene trebuie să se asigure că vom observa de aproape procesul în instanță. Eu cred că dânsa a fost foarte importantă și în uh, cazul uh, explicării acelor decese ale soldaților ruși acum câțiva ani de zile, deci o jurnalistă de anchetă și iată că acum are de suferit de pe urma acestui fapt. Merci. Euh, je vous donne... Mulțumesc foarte mult. Vă dau direct cuvântul. O să dau mai întâi cuvântul lui Josie la Silia în primul rând și apoi celelalte doamne alături de noi. Dacă mai aveți ceva de adăugat, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste puncte de vedere și întrebări interesante. Da, sunt multe legături între toate aceste elemente și mm, am să încerc să vă dau un fel de răspuns agregat. Asta pentru a răspunde și la ce spunea doamna Rapava adinaori. Această detaliere a trendului de reprimare și uh, felul în care legislația evoluează și cum regimul e din ce în ce mai activ pentru a, pentru a spori măsurile represive. Eu cred totuși că mai este și o parte pozitivă și asta se leagă de ceea ce încercam să spun adineaori și anume că există o schimbare, există o atmosferă de schimbare în rândul societății și asta demonstrează că această legislație represivă și măsurile represive nu mai sunt un fel de abordare ideologică din partea regimului, ci mai degrabă o reacție, în sensul că demonstrează că regimul își dă seama de propria sa vulnerabilitate și folosește acele instrumente de care dispune, pentru că uh, propaganda nu mai funcționează și, mai mult decât atât, acele uh, tendințe antivestice, antiliberale, anti și așa mai departe, nu mai au trecere pe la oameni. Acum, în ceea ce privește ideile Uniunii Europene, valorile europene, valorile liberale, sunt în continuare destul de importante și joacă un rol destul de important în Rusia. Și anume că cetățenii sunt destul de reticenți, ba chiar se opun sau rezist acelor puncte de vedere impuse de către regim. Și sunt cazuri pozitive în care s-a văzut asta, s-a văzut că societatea civilă a dat dovadă de oarecare forță, de oarecare putere. În, dacă să ne gândim, spre exemplu, la atmosfera din 2014 până în 2016, când exista așa un fel de consens în rândul societății față de sistem și față de uh, valorile sale. Acum putem spune că pragul de implementare a unor astfel de măsuri și legislații represive este mult mai mare și există organizații ale societății uh, care constată că regimul e din ce în ce mai slab. Dar Trebuie să se țină seama și de o eventuală reacție din partea societății când se iau astfel de măsuri represive și legislație represivă. Și pentru a mă referi la ce spunea doamna Hautala, și anume chestiunea ecologică, da, în mod clar, acum e o nouă dimensiune care apare și în rândul societății civile rusești. E destul de proaspătă și asta poate demonstrează că la un moment dat va fi posibil prin această conștiință de mediu să se slăbească regimul. Cazul șis, în care a existat demonstrații masive și manifestații masive împotriva acelui, acelei gropi de deșeuri, e un caz important. Deocamdată procesul a fost oprit. În Yekaterinburg au fost proteste locale, chiar acolo unde se plănuise construirea unei astfel de uh, uh, clădiri. Deci, până la urmă, lucrările au trebuit să fie oprite. Deci, astea sunt lucruri pozitive la care ne putem uh, referi. Întrebarea, cum anume, Rusia sau rușii reacționează la problema acelor fake news vești false și dacă sunt conștienți de acest lucru. Mai întâi eu cred că mm, dezinformarea și fake news, uh, mie mi se pare că e un trend așa foarte exagerat în vest. Când e să vorbim despre soft power, eu cred că Uniunea Europeană e mult mai puternică decât China, decât Rusia și avem deci, evident și un alt actor foarte important și anume China pentru a produce toată această dezinformare și pentru a propune mesaje alternative față de mesajele oficiale. Dar asta nu prea funcționează. Și tocmai de aceea e nevoie de măsuri uh, represive. Deci e nevoie de un fel de alternativă autoritară comparativ cu soft power. Și cred că ne putem întoarce la cazul Sandamar, în care regimul încearcă să implementeze un fel de optimism istoric, așa, un fel de rearmonizare cu politicile în curs rusești, în așa fel încât să se rescrie oarecum istoria pe chestiuni controversate și apoi mai e și tendința aceasta de relativizare, care e un pic diferită de ce se întâmpla în vremea sovietică când uh, nu se puteau aborda anumite subiecte. Acum uh, măsurile represive, bun, sunt menționate, dar trebuie să fie însoțite și de o viziune mai pozitivă. So, Mrs. Galina, you have the floor. Um, uh, doamna Galina, aveți cuvântul. Am să preiau mai departe. Parte din aceste întrebări au fost foarte interesante și susțin pe colegii mei. E adevărat că toate întrebările sunt deosebit de importante. N-am să pot să răspund la toate, dar am să încerc. E vorba de întrebări care uneori se leagă de aspectul politic, alteori de păreri, poate chiar doar părerea mea personală sau cea pe care o împărtășesc împreună cu colegii mei din asociație. Mai întâi, propaganda, fake news. Propaganda, dacă este eficientă în Rusia. Eu sunt de acord cu părerea profesorului Lasila nu e chiar, nu mai e chiar așa de eficient. Noua generație care își caută informațiile online nu mai sunt afectați de propaganda în masă care e diseminată prin canalele oficiale federale, iar propaganda online care este produsă online, cu resurse online, cu prin troli care sunt controlați de administrația Kremlinului, nu e chiar așa de sofisticată, iar tânăra generație nu prea înțelege acest lucru. Deci, până la urmă, nu cred că asta va afecta dezvoltarea societății civile pe care o constatăm acum și această nouă generație de oameni care protestează pentru drepturi, pentru mediu, pentru dreptul de a citi și a disemina informație online. Eu sunt convinsă că este deosebit de important să facem o distinție între propaganda, surse de pro, propaganda și sursele de informare. Și eventual să le spunem pe nume, poate chiar să le stigmatizăm dacă se poate utiliza acest lucru. Și asta pe de-o parte și pe de altă parte surse fiabile de informare. Trebuie, e o adevărată alfabetizare online care este necesară pentru ca tinerii să înțeleagă care sunt sursele de informație pe care trebuie, în care pot avea încredere, cine a devenit o sursă de informare, pentru că noi, canale, care acum sunt foarte populare în rândul tinerilor care obțin informații online, acele canale acum nu se știe întotdeauna clar cine sunt exact și de cine sunt controlați. Și uneori sunt controlați de părți terțe. Dar încearcă să intervină ca și cum ar fi liberal. Deci e un joc în curs deocamdată, dar cred că societatea devine din ce în ce mai matură și înțelege din ce în ce mai bine care sunt sursele de informare ce trebuie utilizate. Apoi, evident, internetul trebuie să fie accesibil în Rusia, fără această blocare extrajudicială a unor părți importante din internet ca societatea să aibă acces la surse pluraliste de informare, ceea ce e deosebit de important. Asta în ceea ce privește rescrierea istoriei, acum, sincer, nu prea știu cum să abordez asta, pentru că nu cred că societatea rusă are vreo reacție la aceste încercări. Acest lucru nu e neapărat foarte popular în Rusia. Ehm, mass media independente, independente din Rusia evocă acest lucru și, de fapt, e un fel de propagandă care nu e întotdeauna foarte potrivită. Dar, dincolo de asta, un alt aspect interesant pentru tânăra generație e felul în care examinăm ceea ce se întâmplă acum, nu ceea ce s-a întâmplat acum câțiva ani. Să vedem cum vor evolua lucrurile, dar e un nou trend. Spre exemplu, nu mai e la modă să acuz pe cutare și cutare pentru că a lansat cel de-al doilea război mondial. Nu. Acum se dorește o dezbatere liberă pe aceste chestiuni, asta e ceva important, și o expertiză de calitate oferită de diferite, uh, diferiți factori intervenienți ceea ce de asemenea e important. Și un ultim aspect la care vreau să mă refer is, um... este următorul. Cazul lui Iurie Dimitrie și faptul că au fost atacate atacat acel memorial. E vorba de o, o parte doar a campaniei orchestrate împotriva ONG-urilor care militează pentru cunoașterea adevărului uh, în ce privește perioada sovietică, vedem că acest memorial pentru drepturile omului a fost unul dintre acele locuri uh, țintite de aceste uh, atacuri și ONG-ul respectiv a fost amendat cu mai multe zeci de mii de ruble um, în legătură cu anumite publicații sau nepublicații ale lor pe internet. În sfârșit, Iată, e vorba deci de o parte doar a unei campanii orchestrate împotriva societății civile, dar bineînțeles că e nevoie de monitorizare atentă a situației, inclusiv din partea comunității internaționale și, bineînțeles, a Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult!